Uh, spune și domnul Coferati, întrebarea este cum putem să creștem eficacitatea între FEDER și alte fonduri structurale. Sunt și amendamentele care merg în acest sens trebuie să fie susținute. Există amendamente care merg în acest sens, care au fost prezentate de către colegi, de către mine și alți colegi din cadrul PPE-ului au prezentat și ei amendamente în acest sens. Sunt de acord cu vicepreședinta noastră. Dezbaterea nu trebuie să fie legată de uh, problemele dintre instituții. Întrebarea este cum putem să avem o funcționare cât mai clară cu putință chestiunile sociale, chestiunile legate de ocupare, trebuie să fie chestiunile cele mai uh, discutate. Amendamentele care privesc fondurile sunt amendamente importante pentru că ne ajută să progresăm în această privință. Domnule raportor, vă rog să încheiați această dezbatere. Mulțumesc! Cred că colegii care au luat cuvântul pot să fie liniștiți în privința faptului că vor exista propuneri de compromis. Doamna, pentru doamna Schroeter, aș vrea să folosesc amendamentele dumneavoastră drept exemple. Din punctul meu de vedere, amendamentele dumneavoastră sunt toate acceptabile. Aceste amendamente se înscriu într-o abordare care a fost adoptat deja de Comisia noastră parlamentară. Avem un fond comun și o serie întreagă de fonduri cu propria autonomie și propriile resurse. Fiecare fond are propriile sale obiective. Din punctul de vedere al abordării generale, trebuie să spun că multe amendamente PPE nu vor să schimbe cadrul general, ci elemente specifice. Vrem să păstrăm acest instrument care este foarte important. Un instrument care poate fi îmbunătățit, dar care nu trebuie abandonat. Coeziunea socială și coeziunea teritorială trebuie să meargă mână în mână și trebuie să facă progrese. Așa că vă liniștesc, nu am de gând să schimb absolut deloc această abordare generală. Am menționat doar o îngrijorare care ține de anumite amendamente. O atitudine foarte o atitudine foarte uh, prezentă o parte din deputați ar vrea să se meargă dincolo de fondul social. O parte dintre ei ar vrea să utilizeze aceste fonduri pentru a le prelua în fondul social. vor ca fondul social să devină fond teritorial. Este punctul de vedere care este apărat în Comisia pentru Afaceri Regionale. Noi ne ocupăm mai ales de chestiuni sociale. Ne focalizăm mai ales pe acest element social. Poate că ei se ocupă mai ales de chestiuni regionale și au alte îngrijorări, alte motive de îngrijorare decât noi. Eu cred că trebuie să ținem cont de aceste două elemente, teritorial și social. Nu trebuie să renunțăm la fondul social și la autonomia sa. Nu trebuie să renunțăm la resursele Fondului Social European. Veți găsi aceste lucruri negru pe alb în propunerea de compromis. Nu... Uh... Vom adopta acest aviz la 1 februarie, iar Comisia Regii se va pronunța în data de 28. Trecem acum la punctul 27 de pe ordinea de zi și dau cuvântul doamnei Oiman Ruiten pentru a ne prezenta amendamentele de compromis vis-a-vis de Carta Verde către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure în Europa. Aveți cuvântul, doamnă raportoare.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 Doamnă raportoare, vreau să indic că, după cum ați menționat, a existat o versiune scrisă a propunerilor dumneavoastră și vreau să rog secretariatul să transmită acest document membrilor prin uh, mail pentru ca toată lumea să poată lucra în condiții bune, fiindcă dacă nu, va fi dificil ca membrii să reacționeze Apoi spuneți că toată lumea a putut citi aceste compromisuri. Cred că, din păcate, nu suntem decât la început. Pentru cei care nu au fost raportori din umbră, nu toți au putut să citească toate amendamentele și de aceea tocmai descoperă aceste amendamente de compromis acum în timpul reuniunii. Veți avea uh, cuvântul la sfârșitul discuției, doamnă uh, ruten. Vreau doar să spun ceva vis-a-vis de observația dumneavoastră. Este foarte normal să discutăm amendamentele și ca după discuție raportoarea împreună cu raportorii din umbră vor stabili compromisurile. Și suntem deja cu o săptămână înainte, dar cred că este necesar pentru că vrem să fim foarte clari în ceea ce privește membrii, eu, raportoarea, voi transmite, eu, nu secretariat, secretariatul, voi transmite compromisurile în momentul în care sunt gata fiindcă nu vreau să existe o confuzie cu privire la texte care nu mai sunt valabili. Asta vreau să spun. Doamnă raportoare, spune președinta, în calitate de președinte a acestei comisii, Trebuie să mă asigur că toți colegii pot să lucreze în condiții bune. O să vedem ce se întâmplă astăzi, dar cred că la finalul discuției noastre de astăzi va fi util ca toți membrii să poată avea transmis prin mail propunerea dumneavoastră de compromisuri. Și motivul este foarte simplu. Dumneavoastră spuneți ca fiecare să analizeze condițiile în care este dispus să-și retragă amendamentele. Nu trebuie să cereți autorilor amendamentelor să și le retragă, fără să aibă capacitatea să intervină cu privire la compromisuri. Vom lăsa această dezbatere de procedură pentru finalul uh, sesiunii, dacă doriți, dar o să dau cuvântul mai întâi uh, membrilor care le-au solicitat. Uh, domnul Rin și apoi doamna Marchin. Haideți să nu discutăm toată ședința despre procedură și să ne concentrăm acum pe conținutul textului care este până la urmă esențialul preocupărilor noastre. Deci domnul Rin și apoi doamna Marchin. Mulțumesc, doamnă președintă. Este adevărat că procedura nu este esențială, dar trebuie totuși să ne ocupăm și de ea. Aș dori să apăr poziția Riei. Nu este ușor să ajungi la compromisuri pe baza la peste 400 de amendamente în absența un, anumitor versiuni lingvistice. Ea nu va putea să concerteze uh, opiniile tuturor colegilor. Avem foarte puțin timp la dispoziție nu vrem să ratăm termenul final al consultărilor și nu trebuie să o criticăm pe RIA. Ne putem critica pe noi, putem critica serviciul de traducere, poate ar fi trebuit să lucrăm mai repede, dar nu cred că observația dumneavoastră este justificată, doamnă președintă și apoi putem vorbi de compromisuri dacă aceste compromisuri se bazează pe un acord care s-a încheiat. O mare parte din textul pe care îl avem în față trebuie modificat chiar în această după-amiază. Nu e vorba despre un, dos- despre un dosar simplu. Eu am depus multe amendamente și ne-am dat seama că uh, chiar în cadrul grupului nostru nu toată lumea e de acord cu toate. Pot accepta compromisurile actuale, sunt chiar gata să îmi retrag amendamentele pentru că dacă începem să votăm 480 de amendamente, cu siguranță că nimeni nu le poate citi și le va vota fără să le fi citit, apoi vor trece săptămâni întregi cu explicații. Cred că această abordare este una rezonabilă și că există deja o foarte mare convergență între diversele grupuri și în cadrul grupurilor, pentru că au loc dezbateri și în cadrul grupurilor. Mă bucură faptul că am reușit să soluționăm aspectul terminologiei. Pentru că atunci când vorbim despre pilonul al doilea și al treilea, aceste uh, piloane se referă la altceva în fiecare stat membru. Trebuie să reglăm uh, probleme de acest gen, o multitudine de probleme de acest gen, și este evident că grupurile sunt de acord ca primul pilon, acel al solidarității, să fie reformat. Suntem de acord că avizele noastre sunt adesea diferite în ceea ce privește situația cu ceilalți piloni, fie că e vorba de piața muncii, fie de alte aspecte. Și nu trebuie să uităm că nu este vorba de un decret sau o decizie, care trebuie votată, ci se deschide o dezbatere publică urmată după apariția uh, cărții albe. E vorba de un document uh, ce va fi prezentat Comisiei Europene pentru ca ea să îl includă în propunerea sa. Mie mi se pare că această metodă este una corectă și în calitate de coordonator al PPE, cred că pot deja să vorbesc în această calitate. Cu excepția câtorva detalii, eu zic că putem susține aceste compromisuri și suntem chiar gata să retragem câteva amendamente. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi, dați-mi voie să spun că apreciez într-adevăr munca raportoarei și eforturile uh, pe care le-a făcut pentru a ne prezenta un text uh, lizibil și clar. Dar după ce am parcurs amendamentele de mai multe ori, cred că le-a uh, a preluat multe idei, nu pe toate. Ideile principale, ideile compatibile, cred că le-a luat în considerare în uh, aceste compromisuri și apreciez faptul că menționează unele chestiuni o singură dată cu excepția principiului subsidiarității, care e menționat de două ori. Dar restul uh, principiilor sunt menționate o singură dată în cadrul compromisurilor și mi se pare o idee bună. Sunt câteva aspecte la care doresc clarificare. Mai întâi, și o să fiu cât de scurtă pot, mai întâi compromisul A se vorbește despre includerea concediilor de maternitate și de îngrijirea uh, membrilor vârstnici ai familii, familiilor ca uh, muncă efectivă și drept la beneficii la, uh, și la pensie. Vis-a-vis -vis de compromisul 9, este un compromis cu privire la care am o întrebare și pe care îl pun sub semnul întrebării. Se vorbește despre criterii pozitive la calculul pensiilor femeilor și nu sunt sigură ce înseamnă aceste criterii pozitive. Nu înțeleg exact cum se pot ele găsi. Înțeleg care este problema cu garantarea independenței uh, femeilor vârstnice, independenței economice, dar cred că acest uh, compromis ar trebui să mai fie discutat puțin. Și vis-a-vis -vis de compromisul 16, e o întrebare minoră. Se vorbește despre încurajarea muncii vârstnicilor prin uh, scutiri uh, de taxe și asigurări sociale dar, după cum am spus, cred că nu e foarte important. Compromisul 24 se vorbește despre pensii ocupaționale bazate pe capital. Aș vrea să îmi spuneți ce înseamnă acest lucru mai exact. Și cred că Acestea sunt uh, în majoritatea întrebările pe care le-am pentru raportoare. Cred că mai sunt uh, vreo două idei bune care nu au fost uh, incluse. Cred că e o abordare așa în linii mari a problemei și sunt de acord cu domnul Eric când a spus că este doar începutul unui proces. Uh, îl rog pe domnul, domnul Thomas Mann ca la amendamentele 341 și 348 să ne explice puțin ce vrea să spună. Înțeleg 341, cred, dar uh, la 348 nu prea sunt sigură ce a vrut să spună. După cum am spus, cred că mai sunt vreo una, două idei bune și le-am menționat pe un, mai devreme una dintre ele vis-a-vis de cele 40 de milioane de persoane cu dizabilități și dacă ei ar avea acces la piața muncii, ar putea ajuta la uh, problema pensiilor. Dar o să mă opresc aici, vreau doar să mai spun că eu, în calitate de raportor din umbră, sunt pregătită să-mi retrag toate amendamentele. Nu am avut ocazia să mă consult cu toți colegii, ci doar cu unii, dar în general sunt de acord cu mare parte din uh, ceea ce a uh, făcut raportoarea. Mulțumesc. Domnul Thomas Mann mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. obiectivele dumneavoastră, în principiu, sunt uh, întemeiate. E greu să, am, e greu să particip la aceste lucrări pentru că avem presiuni de timp, de presiuni din partea calendarului, acest lucru e valabil și pentru noi și pentru Comisia ECON, din care fac parte. Azi dimineața am participat la un vot și am constatat că au existat peste 200 de amendamente și ne-am dat seama că aveam experiențe diferite în funcție de statele membre și uh, în funcție de dezbatere. Acest raport nu este decât un raport de inițiativă și am primit deja 463 de amendamente. Uh, e adevărat că noi avem experiențe diferite, idei diferite pe care dorim să le uh, integrăm în raport. Unii au experiență mai vastă, alții o experiență mai redusă. Uh, unii cunosc bine problema, alții mai puțin. Ce putem spune este că acest raport este un raport de inițiativă. Dar la acest argument eu răspund că de fapt există o, totuși o miză. Uh, trebuie să abordăm acest subiect în mod serios. Ceea ce pot să fac este să reacționez față de documentele pe care le-am primit ieri. Există asemănătăți cu uh, textele pe care le avem în fața ochilor. Uh, bineînțeles, ne mai rămâne de făcut o muncă de detaliu pe care o vom face Uh, în această seară. Aș vrea să reacționez la textele pe care le-am primit ieri. Compromisul 6, principiul de subsidiaritate, competențele în materie de decizii pentru sistemele de pensii în statele membre. Toate aceste uh, audiere, toate aceste argumente au fost deja uh, evocate în discuțiile noastre cu partenerii sociali. Deci statele membre sunt cele care au această competență referitoare la pensii, iar compromisul 7 spune că statele membre trebuie să fie susținute de Comisia Europeană printr-un schimb de experiențe. Sunt de acord cu acest lucru. Apoi, compromisul 10 spune că nu există o vârstă unică pentru ieșirea la pensie în Europa. Iată că am înregistrat progrese importante împreună în acest domeniu. Apoi, uh, doamna raportor s-a referit la anumite amendamente care în principiu nu pot fi acceptate pentru că ele nu uh, se înscriu în lucrările comisiei noastre. Uh, revin mai ales la chestiunea pleonului numărul 2. În textul Comisiei Europene se pune problema următoare. Care sunt prevederile europene care vor fi examinate în materie de uh, capitalizare? Haideți să vedem care sunt explicațiile care ni le-a dat Comisia pentru piața internă, pentru pensii, pentru... se spune că această directivă acoperă uh, și modeluri prin capitalizare. Deci trebuie să-l discutăm. Și ce ne spune acum doamna raportor în amendamentele sale 22, 23 și 24? Revine asupra acea, acestei chestiuni a pilonilor, care se pare că uh, Uh, se justifică uh, în sensul că pensiile întreprinderilor ar trebui să beneficieze și de un amendament specific. Eu nu sunt de acord cu compromisul numărul 22 în formularea sa actuală. Uh, s-au evocat anumite obstacole în piața unică internă ce trebuie înlăturate. Mobilitatea internă ține de competența statelor membre și trebuie să rămână așa. Și acum ajung Uh, la ceilalți colegi care poate nu au prea multă experiență în ceea ce privește uh, pensiile acestea uh, în sistem privat de întreprindere, Poate că acest model trebuie să fie dezvoltat în așa fel încât să fie mai bine cunoscut. Imediat ce se formulează anumite norme, un prag minim de norme, există costuri suplimentare care însoțesc, bineînțeles, aceste norme și care însoțesc diferențele uh, de situație care există și poate că vom uh, ajunge în final în, la distrugerea unui astfel de sistem de pensii. Ori noi ne dorim promovarea acesteia. Deci mă adresez colegilor care vin din țări unde nu există prea multă experiență în acest domeniu. Vorbim de, articol, de amendamentul 22 care ar trebui să fie înlăturat. Uh, vorbeam despre portabilitatea drepturilor la pensie. Acest lucru a fost evocat la Consiliu. De fapt, e o chestiune legată de un termen, un termen de 5 ani pe care noi îl cunoaștem în Germania. În Germania avem această experiență pentru aceste pensii de întreprindere care reprezintă 450 de miliarde de euro. E vorba de pensii care sunt dorite și care au dus la o mobilizare a sindicatelor. Aceste pensii nu au fost impuse de sus în jos, ci reprezintă un atu, un atu formidabil. Și acum, la nivel european, trebuie să fim atenți, pentru că e un subiect care ne privește pe toți. Evident, există domenii care trebuie tratate în mod specific, uh, portabilitatea și așa mai departe. Uh, unele domenii țin de competența statelor membre, însă există subiecte care pot fi tratate în diferitele comisii. De aceea ar fi bine să putem examina aceste subiecte în mod repetat. În principiu suntem de acord cu cele câteva compromisuri prezentate de doamna raportor ieri în ce privește amendamentele de astăzi, va trebui să le compar în această seară și văd că există deja anumite divergențe de opinii. Poate că ar fi bine să procedăm la un vot, un vot care va fi controversat, însă dezbaterea va avea de câștigat. Acum, în ceea ce privește Cartea Verde, eu cred că aceste rezultate pot fi utilizate pentru a obține o carte albă de calitate. Însă riscăm să obținem o carte albă care să nu fie pe placul lucrătorilor și dacă menținem sistemul uh, uh, pensiilor de întreprinderi, nu știu care va fi modelul pe care îl vom putea urma. Mai întâi domnul Kessler, după care doamna Lambert. Domnul Kessler, mulțumesc, doamna președinte. Aș începe prin a mulțumi doamnei raportor pentru că a depus eforturi foarte mari, a făcut eforturi foarte mari, a discutat cu toți raportorii din umbră, cu toți colegii, în așa fel încât să ajungă la un astfel de compromis uh, pe care ne-l prezintă astfel. A fost nevoie de mult timp, de multă energie, de multă muncă și aș dori mai întâi să vă mulțumesc, pentru că suntem cu toții de acord asupra conținutului, asupra acestei realități. Eu personal aș începe prin a-ți mulțumi Uh, RIA, pentru că ai menționat principiul de subsidiaritate, care reprezintă, de fapt, uh, firul, linia principală de gândire din dezbaterile noastre și linia principală în jurul care se organizează amendamentele. Apoi, echitatea între generații. Iată un aspect important. Trebuie să ne gândim cum putem uh, ancora acest subiect în contextul european. E un amendament pe care l-am propus și anume 138. Um, un sistem care este Uh, foarte variat în Europa, cunoaștem această diversitate, uh, de aceea recunoaștem că trebuie eliminate anumite elemente care în principiu ar putea pune probleme. Pe de altă parte, Comisia elaborează această carte verde plecând de la consultări cu diferitele uh, servicii de care dispune. Nu este doar o simplă inițiativă. Vedem acest lucru și în uh, amendamentele tale. Nu este un raport al Comisiei noastre, este un proiect transeuropean. Și mă bucur să văd că anumite amendamente nu au fost preluate. Fie am putea poate să evocăm acum această chestiune a trasabilității. Bineînțeles, nu este punctul cheie al dezbaterii din comisia noastră, însă de ce nu am avea și o părere pe această temă? Uh, am putea să înaintăm acest aviz până în plenară și nu pot să înțeleg de ce trebuie să lăsăm deoparte acest aspect. Pentru pilonii 2 și 3 avem un răspuns în așa fel încât să putem alimenta dezbaterea cu idei, cu sugestii care să vină din partea noastră. Și acum, dacă ne gândim la alte produse financiare legate de îmbătrânire, toate aceste produse care se dezvoltă în ultima vreme și ne dăm seama că există rezerve uh, mai ridicate decât cele uh, care în principiu sunt uh, prevăzute în legislație. Și ca să nu o lungesc prea mult, pot să spun în încheiere că aceste amendamente le pot accepta. Avem o ședință pregătitoare în cadrul PPE în care am evocat diferitele elemente pentru care noi suntem de părere că încă mai trebuie să discutăm, să mai uh, dezbatem și cu siguranță vom putea să mai discutăm cu tine. E clar că ai pregătit terenul, ai discutat și cu celelalte grupuri politice și cred că putem să ne marcăm acordul, cel puțin acesta este cazul meu, pentru aceste amendamente și îți mulțumesc pentru faptul că am reușit să avansăm atât de repede. Uh, thank you very much, and I too would like to thank the rapporteur for the very. Aș vrea și eu să-i mulțumesc uh, raportoarea pentru abordarea foarte constructivă. Este important să existe un text coerent, chiar dacă politicile noastre nu sunt întotdeauna coerente. Am primit numeroase amendamente cu privire la antidiscriminare sau uh, antidiscriminare. Din punctul meu de vedere, primul pilon este cel mai important. Este vorba despre acțiunile care se merită să lupte împotriva sărăciei, acțiunile care vizează femeile, persoane vulnerabile, persoane care nu uh, sunt uh, nu au un loc de muncă. Este foarte important din acest punct de vedere compromisul nou. Trebuie să vedem cum anume vor evolua lucrurile și pe viitor și trebuie să ținem cont de faptul că foarte multe persoane își vor schimba locul de muncă de-a lungul vieții. Nu sunt foarte multe elemente acolo în ceea ce vește portabilitatea. Mă bucur că Uh, raportorul a preluat amendamentele cu privire la transferabilitate. Așteptăm să vedem care va fi rezultatul uh, final. Vedem să vedem cum sunt abordate pensiile în cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere Economică și Amendamentul 314 este important din acest punct de vedere. Compromisul 16 pune probleme grupului meu, nu va pune uh, comisiei aceste probleme. Sper că vom putea susține acest uh, raport și vom discuta și despre alte elemente ceva mai uh, uh târziu și vrem să avem o poziție de grup. Um, Monsieur Sercas, Domnul Sercas, apoi domnul Darden. Senora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că poziția grupului socialist va fi fixată de raportorul din umbră, domnul Darden. Uh, aș dori, doamna președinte, să mulțumesc doamnei Omen Reuten, care a depus o muncă formidabilă și punct, e vorba de o muncă dificilă uh, și aș dori să-i adresez o solicitare, în așa fel încât să nu întâlnim uh, dificultăți de ultima oră. Dânsa a lucrat foarte bine cu raportorii din umbre și de altfel e singura metodă de lucru când ai atât de multe amendamente. Trebuie să fim raționali, însă în același timp trebuie să respectăm și democrația și membrii comisiei noastre care au înaintat amendamente au dreptul să știe la timp dacă aceste amendamente, aceste propuneri au fost preluate sau nu pentru că tranzacțiile pentru a ajunge la un compromis se fac întotdeauna cu raportorii din umbră și în așa fel încât acești colegi să știe dacă își mențin sau nu amendamentele și de aceea v-aș ruga, doamna Roy, Roy, Roy, Roy dacă există o problemă de ultimă oră, aceasta poate fi rezolvată foarte repede. Uh, e, reprezintă un adevărat test, un test pentru membrii uh, comisiei noastre. Dați-ne timp suficient pentru membrii comisiei noastre pentru a ști exact care sunt amendamentele de compromis și uh, să nu venim cu un text 5 minute înainte de vot. Eu cred că se poate face acest lucru și astfel am putea să răspundem și îngrijorărilor doamnei președinte Beres să respectăm și principiul democrației și, în același timp, să fim și raționali și eficienți. Aceasta este poziția mea, în așa fel încât să nu facem greșeli de ultim minut care să ne pună într-o dificultate procedurală, chiar în momentul în care suntem pe punctul de a ajunge la un uh, punct de vedere comun între diferitele grupuri politice. Mulțumesc! Monsieur Mulțumesc, domnul Darden și apoi doamna Țimăr. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea mai întâi să mă asociez vorbitorilor precedenți pentru a-i mulțumi doamnei raportoare, îi mulțumesc pentru munca pe care a depus-o, îi mulțumesc pentru schimburile pe care uh, schimburile de opinii pe care le-am avut și pentru eforturile de a integra în această uh, propunere de compromis o majoritate cât mai uh, mare în așa fel încât uh, să avem un consens în privința unei teme dificile, în privința căreia sensibilitățile sunt numeroase. Cred că mesajul nostru înspre comisie trebuie să fie clar și cred că aceasta este uh, dorința sa. În ceea ce privește fondul, în uh, o primă analiză arată că există numeroase uh, piste posibile. Citez unele, rolul fundamental al primului pilon, faptul că celelalte două au un rol complementar, necesitatea de a asigura succesul strategiei 2020 și importanța de a avea o rată a ocupării cât mai ma mare cu putință pentru a permite o finanțare stabilă a pensiilor, a implicarea partenerilor sociali care trebuie să fie importantă în reformele viitoare uh, și acesta este un alt element care se regăsește în propunerea de compromis. Voiam să citez de asemenea în ceea ce privește vârsta de pensie, importanța subsidiarității și uh, importanța creșterii vârstei respective. Este un element pe care voiam să subliniez. Rămâne un element important. Există teme care sunt încă dezbătute, care au fost menționate de alți vorbitori. E vorba despre alineatul 5 31 sunt alinate în privința cărora trebuie să reflectăm pentru a găsea formule realiste, formule care uh, vor uh, uh, fi viabile. Trebuie să vedem de asemenea dacă clarificarea în ceea ce privește transferabilitatea este suficientă. Europa are un rol de jucat și, în sfârșit, Dincolo de această problemă a fondurilor, trebuie să vedem care este impactul rapoartelor celorlalte comisii, printre care ECON. Trebuie să vedem cum se vor repercuta acestea asupra uh, raportului nostru. Sperăm că munca pe care ați realizat-o nu va fi uh, Uh, afectată, subminată de uh, aceste rapoarte. Cred că este important să avem în curând o versiune uh, mai bine pusă la punct a acestor compromisuri și trebuie să votăm o listă cu o prezentare a amendamentelor um, acoperite, neacoperite. Eu, unul, cu ajutorul coordonatorilor, trebuie să uh, fac un bilanț și după uh, ce voi fi coordonat de punerea amendamentelor, trebuie să văd în ce măsură vom putea susține aceste compromisuri în versiunea lor finală și chiar să retragem anumite amendamente. Cu cât mai repede vom avea această versiune definitivă în privința compromisurilor și lista de votare, cu atât mai repede vom putea să hotărâm uh, pe plan intern care este cea mai bună cale de urmat împreună cu colegii. Doamna Zimmer. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt raportor fictiv pentru GUE NGL. Am prezentat diferite amendamente. Ilda Fegheredo și Patrick Eric au prezentat de asemenea amendamente. Suntem într-o situație dificilă. Trebuie să recunoaștem, trebuie să vedem ce s-a întâmplat uh, în compromisuri și în ce măsură sunt afectate amendamentele noastre. se pare că există mari divergențe între um, diferitele abordări. Aș vrea să reamintesc munca importantă care a fost efectuată de către colegul nostru. Nu putem contesta faptul că este o muncă dificilă. Continuăm însă să avem uh, moduri de gândire diferite. După o primă analiză, cred că uh, cred că nu trebuie să renunțăm la propunerile alternative. Este imposibil. Trebuie să vorbim în continuare cu diferiții responsabili. Aș vrea să înțeleagă propunerile noastre ne menținem amendamentele și ne menținem intenția de a prezenta o soluție alternativă. Aș vrea să fac câteva observații pe fond în ceea ce premiște compromisul 5. Frederic Darden a spus că rămân lucruri de um, șlefuit. Trebuie să fim uh, cât mai uh, uh, aliniați pe um, perspectiva Comisiei Europene, poate că nu împărtășim în totalitate această abordare, trec în revistă compromisurile, nu pe toate pentru că am încredere în raportorul din umbră, însă aș vrea să notez cele câteva elemente complementare pe care le-am relevat. În alineatul 12 se pledează pentru o soluție mixtă. Sistemele de pensii diversificate, care se bazează pe un prim pilon și un al doilea pilon, reprezintă cea mai bună garanție pentru un regim de pensii adaptat. Vin dintr-o țară în care a existat o mobilizare socială considerabilă pentru a refuza o asemenea soluție. Deci mi-ar fi foarte greu să consider că este cea mai bună garanție pentru, um, o, pentru a se asigura pensii adecvate. În ceea ce privește punctul alinatul 12a, compromisul M la sfârșitul alineatului, raportoarea noastră propune să se aibă în vedere moduri de finanțare alternative față de pilonul întâi și mă, mă întreb ce se ascunde în spatele acestei formulări. Și o ultimă observație pe fond în ceea ce privește alineatul 25, în ceea ce privește fondurile de pensii, este foarte bine să existe criterii de funcționare. Nu știu foarte bine ce înseamnă security aici. Nu știu dacă e vorba despre sustainability, despre solvency. Cred că s-ar putea găsi un cuvânt mai potrivit decât security, care este uh, la sfârșitul alineatului. Mă refer la alineatul 25. Ultima linie. Și în ceea ce privește investițiile, cred că trebuie să fie uh, investiții pe termen lung, pentru că investițiile speculative nu mi se par uh, de bun augur. Iată care sunt primele observații pe fond pe care voiam să le fac și dau cuvântul raportoarei. O rog să fie concisă, chiar dacă știu cât de importantă este această dezbatere. Nu aș vrea să uh, epuizăm timpul alocat intervențiilor, pentru că avem și reprezentanții partenerilor sociali. Voi face tot posibilul. dar uh, cred că um, colegii mei sunt uh, cei care ar trebui să um, aibă răspunsuri. Subliniez încă o dată că îmi doresc transparență în proceduri. Cu toții ne dorim transparență. Doresc ca, de îndată ce există posibilitatea, să dispunem de un text. După părerea mea, mâine după masă ar fi foarte bine. Voi discuta cu colegii, aveți perfectă dreptate atunci când spuneți că de îndată ce există compromisuri se poate reacționa. mă... cred că este foarte important să uh, existe uh, un consens, o înțelegere între noi. Mă întorc la observațiile care au fost făcute. Încep cu doamna Harkin. Domnia sa a, a apreciat uh, activitatea mea. A existat o cooperare foarte bună între raportoarea din umbră și mine și de aceea îi mulțumesc. Întrebările doamnei Harkin sunt legate de subsidiaritate. în ceea ce privește alineatul 8, H8, compromisul H, solicitați criterii pozitive. Ce înțelegeți prin aceste criterii pozitive? Poate că Edite Bauer vă poate da un răspuns. Uh, poate că am putea spune specifice în funcție de gen. Nu știu dacă aveți uh, un alt cuvânt potrivit. În ceea ce privește 16, cred că ar fi bine ca la sfârșitul propoziției, la sfârșitul propoziției, să spunem, cere statele membre, statele membre să um, încurajeze să crea, creeze contracte adaptate și flexibile, contracte de muncă adaptate și flexibile și sisteme de pensii pentru persoane vârstice să încurajeze și să faciliteze combinarea muncii cu uh, pensia. S-a vorbit despre exemplul uh, asigurărilor sociale și exemplul fiscalității. Dacă toate, toată lumea trăiește mai mult, și uh, dacă nu um, și apoi în ceea ce privește baza de capital folosesc Uh, terminologia um, potrivită și fac distinția între bazat pe capital și uh, sistemul uh, din Germania. Sper că explicațiile au fost bune. Putem să revenim la acest subiect mâine. Vă mulțumesc pentru întrebări. Începând de ieri, ați citit noile amendamente. Sunt amendamente pozitive. Ne-am pus de acord în privința anumitor alineate și sper că vom reuși să uh, ne punem de acord și mâine. În privința punctelor 31 și 50, vom vedea dacă vom putea să răspundem la întrebări după ce vom avea textul. Wo eh, du sagst, also ich wäre für mindest... Îl vom transmite colegilor de îndată ce îl vom primi. Ați spus că sunt pentru standarde minime. N-am spus niciodată așa ceva. Nu am vorbit niciodată de standarde minime pentru pensii. Poate că e o problemă cu traducerea din engleză în germană. Eu, în orice caz, nu am vorbit niciodată despre standarde minime. Apoi, în ceea ce privește transferabilitatea din punctul de vedere al Parlamentului, transferabilitatea trebuie să fie mai mare în alineatele cu privire la transferabilitate, atrag atenția asupra acestei problematici. 22, ne 40. Nee. Deci. Uh, was da steht, is folgendes. Spune următoarele. Prin urmare, se consideră că obstacolele mobilității transfrontaliere trebuie îndepărtate și problemele pe cum lipsa de transferabilitate, conserv promovarea drepturilor, nemigrație și așa mai departe, trebuie abordate ținând seama de consecințele asupra sistemelor de pensii. Prin urmare, împotriva majorității, mi-am uh, pus deja gâtul la bătaie și sper ca și dumneavoastră să acceptați acest lucru. Trebuie adresat ținând seama de consecințe. Apoi, domnul Sarkas: da, într-adevăr, a fost o dezbatere dificilă. Toți colegii au cooperat și cred că pe baza declarației pe care am făcut-o, putem ca mâine spre finalul după amiezii să vă trimitem pe e-mail toate compromisurile. Și eu îmi doresc acest lucru. Domnul Darden. 5 și 31, da. O să discutăm mâine despre acest lucru cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Consiliului. O să încercăm să facem acest lucru. Poate Ian îi poate contacta după aceea. Apoi, portabilitatea. Am dat deja un răspuns domnului Man în acest sens. Majoritatea colegilor și textele pe care le propun eu după uh, textele texte de compromis pe care le susțin. Vă rog să vă grăbiți, spune președinta. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Problema mea vis-a-vis -vis de portabilitate este, ține și de ceea ce au spus doamna Steinbeck, domnul Kassler și atunci sper să se accepte textul așa cum l-am propus eu. După domnul Kassler, urmează, da, problema insolvabilității. Uh, Părerea mea este că insolvabilitatea nu ține de comisia noastră. Exact asta spun. Deci răspunsul pentru domnul Kassler uh, îl putem lăsa așa. Puteți continua, spune președinta. Mulțumesc, doamnă. O să discutăm insolvabilitatea săptămâna viitoare pentru că știți că asta trebuie să facem, să discutăm săptămâna viitoare, dar sunt complet de acord cu domnul Kassler în acest sens. Doamna Lamberts, apoi. Primul pilon, uh, caracter adecvat și toate aceste lucruri. Vom discuta mâine și despre asta. Uh, modelele de lucru în schimbare. Am adăugat și asta pe lista compromisurilor și văd că e mulțumită. Doamna Țimăr. Da, există diferențe majore, dar sper că dacă vă veți gândi mai bine la acest lucru, poate că și grupul dumneavoastră politic ni se poate alătura, dacă doriți. Eu sunt disponibilă mâine dimineață și vă pot explica din nou de ce am uh, făcut lucrurile așa cum le-am făcut. Apoi, doamna Morris, cred că am vorbit despre compromisul 31 și 5. O să creăm un nou compromis, dar ați spus, de exemplu, alineatul 12. Alineatul 12, ați făcut câteva observații vis-a-vis -vis de acesta și aceste observații vin uh, din partea amendamentelor grupului socialist. Astfel, finanțarea primului pilon cu forme alternative vine din, de la un amendament al socialiștilor și atunci nu știu ce să fac, dar poate că putem găsi o soluție împreună. Eu am luat amendamentele și ideile bune din aceste amendamente și am lucrat cu raportorii din umbră pentru un compromis care cred că este valabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Am terminat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc în data de 1 februarie, iar până atunci ține de răspuns responsabilitatea raportoarei noastre ca împreună cu secretariatul să difuzeze cât mai repede cu putință o listă tuturor membrilor dar vă reamintesc că normele de funcționare ale acestui Parlament spun că există o administrație care trebuie să se asigure că toate formalitățile sunt respectate și că fiecare uh, are o vizibilitate asupra amendamentelor acoperite de compromisuri iar aceasta este responsabilitatea secretariatului. Acest lucru va permite autorilor amendamentelor să își retragă amendamentele ca, ă, prin bunăvoința lor, date fiind compromisurile. Și în același timp, și doamna Țimăr a reamintit foarte bine acest lucru, nimic nu ne obligă să retragem aceste amendamente și cred că, într-un anumit fel, Ideea voințe este să retragem amendamentele dacă ajungem la un uh, acord, dar dacă compromisul nu este cel pe care îl dorim și nu este unul bun, atunci rămânem fără alternativă. Deci nu trebuie să facem din retragerea amendamentelor o condiție sine qua non a negocierii, asta vreau să spun. Îmi cer scuze pentru domnul De Rosa și uh, invitații săi. Ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 28, unde abordăm schimbul de opinii cu partenerii sociali, fiind vorba despre raportul de inițiativă al domnului Proinsias de Rosa privind viitorul serviciilor sociale de interes general. Domnule raportor, aveți uh, cuvântul pentru a deschide dezbaterea. Mulțumesc, doamna președinte. Am pierdut deja 20 de minute. Deja aveam puțin timp la dispoziție. Uh, oricum aș fi preferat să dăm cuvântul uh, partenerilor sociali. Raportul se referă la viitorul uh, serviciilor sociale de interes general. Ce putem îmbunătăți? Cum putem face în așa fel încât să avem servicii de interes general de bună calitate la nivel național? Însă, dacă îmi permiteți, aș prefera mai întâi să ascultăm invitații noștri. Doamna președinte, mulțumesc. Voi da mai întâi cuvântul doamnei Lilian Volozinski din partea UEA. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încer încerca să reduc uh, expunerea mea, prezentarea mea, având în vedere că avem constrângeri de timp. Uh, aș vrea mai întâi să insist asupra importanței serviciilor sociale de interes general, ceea ce înseamnă că acestea sunt apreciate și dorite nu numai de cetățeni, dar și de întreprinderi, pentru că aceste IMM-uri depind de uh, nivelul uh, serviciilor sociale de interes general. De fapt, serviciile sociale de interes general reprezintă, au un rol important pentru uh, Uh, dezvoltarea locală, regională și pentru coeziunea socială și teritorială. Să continui, doamna președinte? Da, mulțumesc. Uh, calitatea ridicată, eficiența și uh, nediscriminarea în ceea ce privește, doamna președinte, în așa fel încât să puteți interveni în condiții mai bune, vă rog, cei care au discuții de purtat, să purtați discuțiile în, pe hol în așa fel încât să dăm ocazia invitațiilor să ia cuvântul uh, în mod liniștit. Vă rog, dacă aveți în engleză, dacă aveți discuții, vă rog să le faceți, să le aveți afară pe hol, în așa fel încât să putem continua. Uh, Oratoarea. Mulțumesc, doamna președinte. Calitate deosebită, accesibilitate, nediscriminare. Iată, deci, câteva principii care reprezintă condiții de bază pentru a putea avea servicii sociale de interes general care să fie eficiente. Și atunci, plecând de la cadrul legal, considerăm că Organizarea și finanțarea serviciilor sociale de interes uh, general reprezintă o competență națională. Acestea trebuie să fie rezolvate pe baza principiului subsidiarității și proporționalității la nivel local, la nivel regional. Și acestea trebuie să se desfășoare ținând seama și de contextul european. Putem considera că uh, cadrul legislativ legal în vigoare sunt, este reprezentant de diferitele legislații în domeniul competitivității, concurenței și așa mai departe, ținând seama și de natura economică și neeconomică a acestor servicii de interes general. De aceea, nu credem că e nevoie de noi inițiative legislative în ceea ce privește aceste servicii sociale de interes general, legislație la nivel european. Și în acest context, salutăm ghidul uh, redactat de Comisia uh, despre modul în care se poate aplica în mod practic uh, cadrul legal deja existent, ceea ce va permite statelor membre și regiunilor să furnizeze servicii sociale de interes general în mod uh, eficient din punct de vedere economic. Având în vedere calitatea prevederilor, a fost de altfel un alt subiect de discuție, putem spune că aceste criterii de calitate, de transparență, sunt uh, din ce în ce mai respectate de toată lumea. Și aici insist nu numai de utilizator, dar și de contribuabil și de către IMM-uri, pentru că serviciile sociale depind foarte mult de fondurile publice și, având în vedere că există constrângeri la nivelul finanțelor publice, o calitate ridicată, un cost uh, eficient, reprezintă o garanție. Deci aceste servicii se află sub supraveghere. Salutăm acest cadru în ceea ce privește munca voluntară pentru serviciile sociale de interes general. Aceasta reprezintă o referință pentru a defini, pentru a evalua și pentru a îmbunătăți calitatea acestor servicii. Cele mai mari dificultăți cu care se confruntă aceste servicii o reprezintă, de fapt, diversitatea. Diversitatea misiunilor ce trebuie îndeplinite, diversitatea abordărilor în cele 27 de state membre chiar și uh, faptul că există subcontractare pentru anumite servicii. De aceea noi pledăm pentru parteneriate public-privat care vor promova mai departe aceste servicii sociale, pentru că propun soluții inovatoare și surse de finanțare uh, anexe. Uh, e nevoie de astfel de surse, având în vedere că îngrijirile de sănătate sunt importante, populația îmbătrânește, șomajul crește și așa mai departe. Iar în concluzie, serviciile sociale de interes general au un rol cheie de jucat în uh, strategia UE 2020 mai ales ținând seama de strategia europeană pentru ocupare, strategia europeană pentru promovarea incluziunii sociale și strategia europeană de luptă împotriva sărăciei. Serviciile sociale de interes general reprezintă servicii pe piață și acest lucru este din ce în ce mai clar, iar statele membre ar trebui să stabilească o, un cadru legislativ care să asigure o concurență loială uh, pentru aceste servicii. Să evităm orice formă de concurență loială pe piață. Calitatea, transparența și uh, justificarea corectă a fondurilor Iată, sunt factori importanți, mai ales acum în perioada de criză. Deci e nevoie de dezvoltarea unei culturi de parteneriat public-privat pentru a dezvolta aceste servicii sociale de interes general. Pentru că acestea trebuie să ne permită să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Rebecca Smith, Smith din partea Business Europe. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, voi încerca să intervin în mod succint. Mai întâi, aș dori să spun că atât angajatorii privați și publici au interesul să existe aceste servicii sociale de interes general, pentru că există o, acesta un rol cheie în ceea ce privește costurile, eficiența, transparența și uh, cu toții suntem de acord că aceste servicii sunt importante pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a promova coeziunea socială, incluziunea socială și așa mai departe. În plus de aceasta răspund la nevoi, având în vedere schimbările demografice. Accesul la servicii sociale este de asemenea un element cheie pentru incluziunea activă pe piața muncii la nivel uh, ridicat. Uh, e nevoie de sprijin pentru integrarea forței de muncă, spre exemplu sistemele de asigurări sociale și așa mai departe. Acestea au un rol important în activitatea economică, în ocupare. Uh, în diferitele sectoare de activitate și este important pentru noi să combinăm calitatea, eficiența, accesibilitatea, mai ales în aceste vremuri de restrângere și constrângeri bugetare. Accesibilitatea, calitatea și eficiența sunt aspecte care au fost deja evocate în concluziile summitului din decembrie, summitului uh, Consiliului European pentru Ocupare. Dacă ne uităm la contextul economic uh, actual, vedem că această criză a dus la o deteriorare a situației economice din statele membre, a dus la deficite publice și iată că ne confruntăm cu o provocare, având în vedere această deteriorare a finanțelor publice, avem nevoie de adaptări, în așa fel încât să diminuăm deficitul public. Și uh, acest lucru este transpus în anumite priorități Finanțarea rămâne în continuare o sursă de îngrijorare. Care este cea mai bună metodă pentru a ne asigura că serviciile sociale de interes general vor continua să fie durabile și eficiente? Trebuie să tragem învățăminte din criză și aceste învățăminte trebuie să se concentreze și pe metode noi de relansare a economiei. Deci trebuie să punem accentul pe acest lucru și să vedem cum statele membre vor consolida aceste servicii și, așa cum a spunea și colega mea, e nevoie de parteneriate public-privat, un instrument eficient pentru a face în așa fel încât aceste servicii să fie eficiente, mai ales în momentul în care resursele financiare sunt reduse și atunci vom crea o de adevărată cultură care va permite instaurarea și dezvoltarea acestor parteneriate. Criza a demonstrat că există anumite limite Uh, în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Deci e nevoie de disciplină în acest sens. Și anumiți pași au fost deja făcuți în această direcție, însă e nevoie de o îmbunătățire a guvernanței economice. Nu este posibil în momentul de față să definim în mod precis Uh, aceste servicii de interes general la nivel european, pentru că există diferențe între autoritățile din statele membre, la nivel local, regional și așa mai departe. Există disparități și uh, specificități locale. Deci e greu să avem o definiție legislativă a acestor servicii sociale de interes general la nivel european, pentru că această definiție este diferită de la un stat membru la altul, la nivel local. Și deci, recomandările din octombrie anul trecut au preluat ideea implementării uh, acest, um, anumitor reguli. Uh, noi suntem de acord că e nevoie de o clarificare suplimentară a acestor reguli și a modului în care putem avea acces la uh, serviciile sociale de interes general, dar pentru asta e nevoie de o colaborare sporită între statele membre. Bineînțeles că uh, mai sunt întrebări în ceea ce privește lipsa aceasta de clarificare a definiției dacă aceste servicii sunt de natură economică sau neeconomică. Noi suntem de părere că aceste decizii trebuie luate de la caz la caz. Pentru că nu putem aplica o rețetă de la un sector economic la altul. De asemenea, noi nu suntem de părere că e nevoie de măsuri legislative suplimentare în acest domeniu. Acest lucru este inclus și în recomandările uh, din uh, forumul Uh, care a, avut, a fost organizat pe această temă, instrumente legislative în domeniul serviciilor sociale de interes general. Uh, trebuie să vedem cum vom putea finanța pe viitor provocările uh, cu care se confruntă aceste servicii. În același timp, Aș dori să amintesc faptul că în decembrie Consiliul pentru Ocupare a tras anumite concluzii și anume că statele membre nu își doresc măsuri legislative suplimentare în acest domeniu. Însă asta nu înseamnă că nu se pot lua măsuri la nivel european și de altfel în principiu aveți deja la dispoziție anumite instrumente. Uh, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că există o înțelegere cât mai bună și o aplicare cât mai bună a standardelor pentru a avea servicii sociale de interes uh, general de calitate și e nevoie de mecanisme pentru a sprijini aceste servicii, servicii de informare. Comisia Europeană a redactat un ghid în acest sens. Uh, apoi, uh, regulile ce se aplică în piața internă pentru licitații și așa mai departe. Um, legea privind piața unică și așa mai departe. Cadrul legislativ pentru aceste servicii sociale. Colega mea s-a referit la acest lucru. E nevoie de o sprijin pentru întreprinderile europene și pentru autorități, în așa fel încât acestea să poată pune la dispoziția întreprinderilor broșuri explicative gratuite, în așa fel încât să se poată exprima explica care este valoarea și care este uh, plus valoarea pe care o aduc astfel de servicii sociale de interes general. Și din nou, acest lucru ar întări un mesaj și anume că este deosebit de important pentru comunitate, pentru oameni în general să beneficieze de servicii sociale de interes general. Acestea trebuie să fie accesibile, să fie disponibile. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun colegilor că pentru uh, dacă nu știu dacă ați remarcat că, de fapt, sunt uh, doar femei în calitate de reprezentante ai partenerilor sociali. Și acum dau cuvântul doamnei Urlike, Urlike Neuhauser. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele CEP, dați-mi voie să vorbesc despre cadrul juridic Întrebarea este ce servicii publice ar trebui să fie avute în vedere de legislația europeană. S-a încercat introducerea unei legislații pentru toate serviciile de interes general, pentru că aceste servicii sunt foarte diverse și foarte specifice și fiecare dintre ele are nevoie de un tratament uh, diferențiat posibilitatea aceasta a început să fie explorată de către Comisia Europeană. Parlamentul European nu consideră că legislația cadru ar trebui să acopere și serviciile de interes general, însă dacă vorbim despre baza juridică, despre temeiul juridic, ar trebui să vorbim despre articolul 9, articolul 14 și despre protocol. În ceea ce privește legislația, regulile cu privire la, la achizițiile publice, vrem să existe alternative la achizițiile publice pentru serviciile de interes general, așa cum s-a afirmat și în recomandarea cu privire, aceste, cu privire la aceste achiziții. Trebuie de asemenea să se țină cont de uh, inovație și servicii pentru utilizatori. Vrem să se um, aleagă oferta cea mai avantajoasă și nu neapărat um, acea companie care uh, oferă uh, prețurile cele mai mici. Serviciile de interes general sunt servicii în privința cărora autoritățile publice au o marjă mare de manevră în ceea ce privește clauza in-house, vrem să subliniem necesitatea cooperării um, și vrem să existe o abordare mai vastă. Suntem pentru clauza in-house pentru că Așa cum s-a spus, în regulamentul 1370-2007 trebuie să se aplice tuturor serviciilor și în ceea ce privește regulamentele sectoriale, articolul 14, oferim o abordare pluralistă, combinând um, toate dimensiunile. Spunem că condițiile operaționale în ceea ce privește licitațiile publice trebuie să fie valabile pentru uh, toate serviciile sociale. În ceea ce privește calea de urmat, suntem pentru o, un task force uh, la nivel înalt, uh, multisectorial și suntem împotriva reducerii bugetelor pentru serviciile publice. Reducerile bugetare care sunt uh, prevăzute nu sunt uh, cel mai, cea mai bună modalitate de a aborda această chestiune. În ceea ce privește restructurarea serviciilor publice, furnizarea de servicii publice este o provocare esențială. Este important să vedem cum putem să contribuim la furnizarea viitoarelor servicii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Carola Fischbach-Pitel pentru uh, Federația Europeană a Uniunii Serviciilor Publice. Mulțumesc! Reprezint uh, Uh, Federația Europeană a Uniunii Serviciilor Publice, Re uh, reprezentăm servicii sociale prezente în sectorul public și în sectorul privat, în uh, poate credeți că suntem prezenți exclusiv în sectorul privat, și ajung astfel la primul element în discuția cu privire la serviciile sociale. Tratatul um, ne conferă un mandat să lucrăm la nivel european. Cadrul de calitate este excelent și întrebarea este cum putem să continuăm ceea ce s-a început. În, um, în raport se solicită soluții pragmatice și cred că trebuie să examinăm îndeaproape această chestiune. Distinția între economic și neeconomic nu este utilă, trebuie să vedem care este misiunea esențială a serviciilor sociale și um, sunt de acord cu colegii mei, însă ajung la concluzii oarecum diferite. Trebuie să acționăm la nivel european. Am renunțat la ideea unui cadru general din cauza complexităților, din cauza că este greu să definim ce este un serviciu social, sunt multe servicii sociale și asta s-a desprins și din discuțiile noastre. Cred, credem că e nevoie de o abordare uh, pentru fiecare sector în parte și acest cadru de calitate reprezintă un criteriu uh, foarte bun. Serviciile sociale sunt uh, finanțate cu banii publici și cu banii contribuabililor. Trebuie să ne asigurăm că există calitate, există control democratic și există responsabilitate. Un argument pe care aș vrea să-l resping este ideea că prin parteneriate public-privat nu se cheltuiesc bani um, privați. Folosim banii contribuabililor pentru a plăti pentru aceste parteneriate public-privat și există dovezi că este o cheltuială publică care este din ce în ce mai mare, pentru că aceste parteneriate sunt din ce în ce mai scumpe și ca tare nu sunt cea mai bună cale de urmat. Cred că ar trebui să avem o abordare pragmatică, să vedem care sunt măsurile concrete pe care le putem lua pentru anumite servicii sociale și cred că am putea folosi cadrul de calitate pentru a începe proiecte pilot, de exemplu, pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Calitatea este un cuvânt cheie și subliniez acest lucru pentru că este o a muncii foarte feminizată, adesea condițiile de muncă sunt foarte proaste și exploatarea este foarte mare calitatea serviciilor este strâns legată de calitatea muncii și plădăm pentru un nivel crescut de profesionalism în domeniul serviciilor sociale. Credem că am putea să definim un uh, statut al interesului general la nivel european. Există furnizori de servicii sociale și toți acești furnizori ar trebui să îndeplinească anumite obligații și acestea se leagă de responsabilitate, control democratic, și cred că ceea ce s-a discutat ar putea să indice calea de urmat. În ceea ce privește legislația cu privire la achizițiile publice, cred că am putea include în noțiunea de in-house sectorul non-profit. Pledăm pentru politici specifice sectoriale vedem pentru planuri de acțiune ale Uniunii Europene, recomandări cu privire la îngrijirea copiilor, de exemplu, conform țintelor de la Barcelona și sper că vom uh, avea în vedere persoanele cu handicap, persoane vârstnice și așa mai departe. Să avem o abordare uh, care să fie cât mai precisă. Am uh, indicat 5 aspecte prioritare pentru noi din 18 recomandări și sper că vor fi utile și pentru activitatea viitoare. În sfârșit, doamna Laura Jones, vicepreședintă a Platformei Sociale. Aveți cuvântul. Aș vrea să clarific faptul că sunt vice președinte a grupului pentru serviciile de interes general în cadrul acestei platforme. Este alianța care se ocupă de democrație participativă, include 42 de ONG-uri, inclusiv organizațiile care um, furnizează uh, servicii. Am vrea să vorbim despre cele trei aspecte cheie care au fost uh, sugerate. Avem uh, patru cuvinte cheie, universalitate, specificitate, flexibilitate și fiabilitate. În ceea ce privește universalitatea, subliniem că serviciile sociale de interes general trebuie să rămână accesibile tuturor. Nu sunt servicii doar pentru cei mai vulnerabili. În ceea ce privește specificitatea, orice legislație trebuie să țină cont de specificitățile acestor servicii, uh, mai ales în ceea ce privește natura personală. În ceea ce privește flexibilitatea, insistăm în privința faptului că trebuie să existe modalități, clar, modalități clare de finanțare și contractare a serviciilor. Trebuie să existe alternative la achizițiile publice pentru a ne asigura că autoritățile fac alegerile necesare pentru a um, răspunde la necesitățile, nevoile populației. În ceea ce privește fiabilitatea, vrem ca regulile să fie ușor de înțeles și aplicabile. Vrem să se folosească ă, ghidul existent drept bază pentru o comunicare. A existat o consultare cu privire la ajutorul de stat, va, se va organiza o consultare și cu privire la um, serviciile publice și uh, trebuie să se analizeze această chestiune. Vrem să subliniem elementele următoare, calitatea de gestiune, calitatea de achiziție și calitatea de responsabilizare și responsabilizarea pentru calitate. Cadrul european de calitate este esențial pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale. Trebuie folosit ca un document de referință în statele membre pentru a evalua cadrele existente pentru a monitoriza serviciile sociale. În ceea ce privește calitatea um, vânzărilor, trebuie să avem în vedere oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Și de asemenea avem nevoie de uh, criterii independente. Am văzut că este important ca serviciile să fie personalizate și uh, trebuie să îmbunătățească uh, calitatea. În ceea ce privește rolul serviciilor de interes general, aceste servicii sunt importante și cheltuielile sociale sunt importante. Există trei elemente pe care le abordez aici. Cheltuielile sociale sunt o investiție, sunt importante pentru uh, includere socială și aș vrea să mă concentrez asupra importanței cheltuielilor sociale. Cheltuielile sociale sunt un invest o investiție în potențialul uh, oamenilor fac parte dintre stabilizatorii automați și sunt și servicii preventive. Reduc necesitatea unor servicii um, pentru a include pe cei care sunt excluși. Trebuie să ne asigurăm că cei care sunt vulnerabili nu sunt uh, cei mai deza dezavantajați și uh, se reduc astfel și costurile de sănătate, pentru că sărăcia duce de multe ori la probleme de sănătate. Și uh, subliniez cât de importantă este includerea. Subliniez de asemenea importanța sectorului social în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Investițiile uh, duc la uh, crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Uh, tuturor cinci. A fost foarte important pentru noi să vă ascultăm pe toți cinci. Vă mulțumesc pentru contribuții. În ceea ce privește acest uh, dosar, cred că a fost foarte important că am început să discutăm uh, cu intervențiile dumneavoastră. Din păcate, nu avem timp uh, să trecem imediat la dezbaterea cu dumneavoastră. Cred că a fost uh, util să vă ascultăm mai întâi pe dumneavoastră. Vă uh, invit să urmărim întregul proces. Mulțumesc interpreților care ne-au ajutat și dau cuvântul uh, și uh, vă invit uh, să participați la reuniunea din 15-16 martie, însă înainte de asta vă invit să beți un pahar împreună, împreună cu noi pentru a începe în cele mai bune condiții acest an.